Otwieram posiedzenie. Deschidem ședința de voturi. Doamnelor și domnilor, Stimate coleg Iacek, vă rog să luați loc. Doamna Gomez dorește să ia cuvântul. de Vă mulțumesc, domnule președinte. Conform uh, regulii 151, Consider că folosirea numărul, numelui meu pentru un amendament la bugete este abuzivă. E vorba de amendamentele domnilor Deva și, uh, Simonski.